Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tengo Bună seara. la, la Îmi revine onoarea de a prezida inaugurarea acestei comisii uh, de investigație, de anchetă. Primul punct de pe ordinea de zi este alegerea președintelui și apoi a vicepreședinților. Vreau să le amintesc uh, deputaților că se va alege un președinte și maxim patru vicepreședinți, în conformitate cu articolul 197 și 204 ale regulamentului. Și uh, vom alege mai întâi președintele, imediat ce va fi ales, el va veni în locul meu și se vor alege și vicepreședinții. Uh, mi, mi s-au uh, mi s-a spus că mai mulți membri supleanți vor participa la, la vot. Domnul Arimo, doamna Uifrida și doamna Bambrins. Dacă mai există vreun membru supleant care participă la vot, vă rog să îmi comunice acest lucru coordonatorii grupurilor politice. Votăm uh, prin uh, vot uh, secret, deci nu putem vota prin ridicare de mână. De aceea, cine nu are la dumnealui cartela, este rugat să ia măsurile necesare pentru ca acea cartelă să-i fie adusă în sală. Quorumul este întrunit. Suntem mai mulți uh, de un sfert dintre membri, deci uh, vă rog să știu dacă s-a prezentat candidaturi pentru postul de președinte. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În numele grupului S și D, aș vrea să îl propun pe domnul Eric Andriu pentru uh, poziția de președinte pentru uh, Comisia pentru uh, procedura de autorizare a pesticidelor. Domnul Eric Andrieu este membru titular al uh, acestei comisii. Vreau doar să vă spun că nu sunt candidat, dar nu am uh, cartea de vot, cartela de vot la mine. Domnul Andriu este uh, membru titular al acestei comisii. Aș vrea să știu dacă este la curent cu declarația de interese financiare. Da, sunt la curent. Nu mai sunt alți candidați. În acest caz, dacă dorește cineva să se voteze prin vot secret, trebuie să ceară acest lucru, dacă nu votăm prin aclamare. și îl rog să vină la prezidiu pentru a continua cu votul și cu alegerea vicepreședinților. pour... Um, Aș vrea mai întâi de toate să spun câteva cuvinte înainte de a continua cu constituirea comisiei. Vă mulțumesc pentru încredere și pentru votul prin aclamare. Pe de o parte, sunt încântat de acest vot, dar pe de altă parte, având în vedere importanța și miza care ne reunesc aici, mă sperie puțin pentru că am uh, hotărât cu toții în mod voluntar ca această comisie să își desfăsoare activitatea în condiții excelente. Știți că avem cu toții datoria de a reuși. Avem la dispoziție un timp foarte scurt, avem 9 luni în această comisie pentru a recâștiga încrederea cetățenilor europeni într-un, uh, într-o perioadă în care această încredere se degradează. Comisia și Parlamentul ne-au arătat acest lucru și de aceea cred că este nevoie să recâștigăm încrederea cetățenilor. Și pe de altă parte este nevoie să redăm strălucirea Uniunii Europene. Există diferite motive pentru care se întâmplă lucruri există o evoluție rapidă și chiar foarte rapidă și de aceea avem o responsabilitate colectivă în materie de sănătate umană și acest lucru este prevăzut în tratatele Uniunii Europene. Cred că avem această datorie colectivă de a respecta literă cu literă ce scrie în tratate, mai ales când vine vorba de sănătatea umană. Având în vedere situația din ultimele luni, mai ales în ceea ce privește pesticidele, trebuie să depunem eforturi colective pentru a face tot posibilul să clarificăm și să creștem transparența procedurilor de autorizare a punerii pe piață. Vă spun de la bun început că mă voi strădui să întrunesc acordul tuturor. Este o muncă importantă și știu că fiecare dintre dumneavoastră este motivat de acest subiect. De aceea ne angajăm cu toții să facem tot posibil pentru ca Uniunea Europeană să-și recâștige strălucirea în acest domeniu și să îmbunătățim uh, sănătatea milioanelor de cetățeni europeni. O să vedeți că o să începem uh, foarte repede. Echipa există deja, este pe poziții și avem această datorie de a fi eficienți. Și ne asumăm angajamentul să facem acest lucru. Vă mulțumesc pentru acest vot prin aclamare și sper că voi fi la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc tuturor! Et donc, nous allons procéder Alors, je, je parle couramment, mais, mais si je... Vorbesc uh, curent uh, spaniolă, dar mai bine îmi dați textul în franceză. Dacă am înțeles bine, vom continua cu alegerea primului vicepreședinte și fac un apel la candidaturi pentru funcția de prim sau primă vicepreședinte. Da? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul ECR ar vrea să îl propună pe Borislav Pieca în funcția de candidat pentru vicepreședinte. Pe lângă activitatea sa în Comisia ENVI, domnul Pieca ne aduce expertiza de când era viceministru al sănătății în Polonia a fost uh, implicat în uh, chestiuni uh, care au legătură cu utilizarea sustenabilă a pesticidelor. Deci, domnul Pieca, este propunerea noastră. Merci. Pieca Domnul Pieca e de acord? Da, este. Vă cunoașteți declarația de interese, ca noi toți de altfel. Există și alți candidați pentru funcția de prim vicepreședinte? sau alte cantitate. Dacă nu, există persoane care ar dori să voteze prin vot secret? Nu. Deci votăm prin aclamare. Vă mulțumesc, domnule Pieica, și vă rog să veniți aici, la presidiu. Nous allons euh, procéder sans plus attendre donc à... Euh, Trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Fac apel la candidatul, doamna Müller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să o propun pe colega Frederic Ries. Și ea uh, este foarte activă în Comisia pentru Mediu a preluat multe dosare legislative importante, uh, luptă și uh, activează foarte puternic în domeniul sănătății publice, deci uh, este propunerea mea. Mulțumesc, doamna Ris. Sunteți de acord cu această candidatură? Da. Sigur că da. Există și alți candidați sau alte candidate la funcția de al doilea vicepreședinte. Iată, și dumnei este aleasă prin aclamare și nu prin vot secret. Vă rog să veniți aici alături de noi, la prezidiu. Și vă felicităm și pe dumneavoastră pentru că ați fost aleasă în funcția de vicepreședinte. Fac acum apel la candidaturi pentru funcția de al treilea vicepreședinte. Da? Vă rog. Ja, namens uh, de GUE-NGL wil ik graag Katrina Konechna voorstellen. Um... În numele GUE-NGL vreau să o propun pe doamna Anețca, care este foarte activă în uh, Comisia ENVI. Dumnea ei cunoaște foarte multe despre pesticide și am toată încrederea că va îndeplini această funcție excelent. Acceptați această candidatură, doamnă Coneșca? Da, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Există alți candidați sau candidate la funcția de al treilea vicepreședinte? Vot să ceva? Nu. Se alege prin aclamare. Foarte bine. Vă felicit și vă invit alături de noi la prezidiu. Doamna Adolae, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să iau cuvântul în numele grupului PPE și să cer să ne limităm la trei vicepreședinți pentru simplul motiv că trebuie să rămânem coerenți. Și ați vorbit despre eficacitate, domnule președinte, comparativ cu ce se poate face în alte comisii, pe cum taxe 1 și taxe 2 avea un uh, număr uh, de membri echivalent cu al nostru și avea trei uh, vicepreședinți, la fel și la Comisia PANA și de aceea vă propun în numele grupului PPE să ne limităm și noi la trei vicepreședinți. Președintele, iau notă de poziția grupului PPE. Există alte poziții contradictorii față de poziția grupului PPE? Domnul Peticini. No, no, io invece ho la proposta della Eh, colega Dornano. Vreau să îl nomine, este un Donano, pe doamna Dornano. Mă iertați. Cred că doamna Dornano poate fi al patrulea vicepreședinte, a lucrat la Comisia Envi, s-a ocupat de dosarul pesticidelor și a fost foarte angajată în acest sens. Aceasta este uh, nominalizarea noastră și este alternativa la propunerea PPE. Mulțumesc, avem așadar două poziții. Uh, vă propun să votăm mai întâi numărul de vicepreședinți pe care îl dorim, pentru că dacă am înțeles bine, PPE-ul dorește să se limiteze numărul vicepreședinților la 3. Deci vom vota mai întâi despre acest lucru, pentru a decide câți vicepreședinți dorim să avem. vă propun să trecem la vot asupra celui, existenței celui de-al patrulea vicepreședinte, pentru sau împotriva celui de-al patrulea vicepreședinte. Cu butonul verde, deci vom vota să rămânem la trei vicepreședinți, să ne limităm la trei, așa cum propune PPE-ul, pentru că doamna Dulae, coordonatoarea, a luat cuvântul. Doamna Iuzo, doriți să adăugați ceva? Vreau să vă spun că nici eu nu am cartela de vot și voi ridica mâna. La PPE de Vom vota deci propunerea PPE de trei vicepreședinți. Cine este pentru? Vom vota prin vot electronic. Deci, cine este pentru uh, trei vicepreședinți, uh, să apese butonul verde și cine este împotrivă, butonul roșu. S-a deschis votul. Momentul. Ne fi mai parvut? Tout le monde le vote A votat toată lumea, s-a închis votul. 13, 13 euh, pentru, 9 împotrivă, 4 abțineri, deci propunerea PPE-ului este acceptată. Vom rămâne la trei vicepreședinți în această comisie. Și vă mulțumesc pentru participare la vot. Vă rog, doamnă Dornano. Da, eu am o problemă pentru că conferința președinților vorbise despre patru vicepreședinți și nu puteți uh, supune la vot uh, această propunere. Conferința președinților decide, nu PPE-ul. Oui, alors, euh, alors voilà, il y a plusieurs. Donc, on peut aller, il n'y a pas d'obligation. On peut aller. Nu există obligație. se, poate, se, pot, se poate merge până la patru vicepreședinți. Sunt alte comisii care au numai trei. Doamna de la E s-a referit la ele, iar comisia în ca atare este suverană, deci decide asupra propriului său uh, regulament uh, intern, să spunem așa. Astăzi am, luat, am aflat poziția PPE-ului, eu nu pot face altceva decât să o supun la vot, s-a exprimat un vot și în calitate de uh, președinte trebuie să pună în aplicare consecințele acestui vot și deci să reduc uh, la uh, 3 numărul de vicepreședinți a uh, acestei comisii. În conformitate cu, conformitate cu decizia pe care am luat-o acum câteva secunde. Domnule Pedicini. Scuze-mă, Pedicini. Ah, no, no, nu e problemă. Io ho iniziato, voglio soltanto fare un commento così. Io aș vrea să fac numai un comentariu. Eu am început în acest mandat uh, legislativ într-un moment în care nu se mai uh, aplicau um, aceste acorduri um, verbale și acum iarăși uh, se aplică din ce în ce mai multe. Ce, ce ne împiedică să avem un al patrulea vicepreședinte? Tot ce vrem să facem este să contribuim la munca acestei comisii. Dacă PPE-ul va face asta de acum încolo, să fiți conștienți că în curând vom avea noi o majoritate și putem să ne comportăm la fel. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am avut cartela de vot. Pute puteți să-mi adăugați votul? Am votat da. Bien sûr, merci à vous. Bun, dacă nu mai dorește nimeni să intervină, considerăm că avem biroul acestei comisii, deci președintele și vicepreședinții. Și vom începe cu lucrul cât se poate de repede. Deci, săptămâna viitoare, pe 22, vom avea o primă reuniune a coordonatorilor și aș vrea să profit de prezența coordonatorilor sau poate putem chiar vota în această seară pentru a, a accelera lucrurile. Deci ceea ce mi-aș dori eu este ca la uh, reuniunea coordonatorilor să poată participa și vicepreședinții. Și bineînțeles cei doi uh, raportori care vor fi uh, numiți după reuniunea coordonatorilor. Am putea să vot, supunem asta la vot acum, astfel încât pe 22 să putem merge mai departe. Avem numai 9 luni, nu este mult timp și cred că nu trebuie să pierdem timpul la început cu toate pregătirile. Deci uh, mi-ar plăcea pe 22 să ne întâlnim cu coordonatorii, să decidem uh, și să uh, le permitem accesul vicepreședinților. D'accord. Donc, oh, donc excusez-moi, donc on fera ça tout à l'heure dans les réunions coordinateurs, parce que ce sera plus simple. Donc, mais sachez... Bun, uh, vom discuta despre asta la reuniunea coordonatorilor, dar să știți că este intenția uh, președintelui. Um, ne place foarte mult uh, transparența, ne dorim cât mai multă și asta dorim să facem. Deci vom vom cere să existe transparență în uh, munca noastră, dacă noi cerem transparență în procedurile pe care urmează să le analizăm, trebuie să fim și noi transparenți. Următoarea reuniune a comisiei noastre, uh, sper ca toată lumea să fie de acord să fie pe 12 aprilie. Cea mai apropiată dată posibilă a fost uh, deci um, puteți nota deja această dată în calendar. Dorește cineva să intervină? Doamna Noichel și apoi doamna Garcia. Bineînțeles, în primul rând, felicitări pentru noua funcție. Pentru mine este important următorul lucru. Și anume, uh, în, să prevedem deja calendarul. Deci să ne notăm deja în calendar uh, toate datele. Nu se poate, dacă vrem să lucrăm serios, să aflăm vineri că luni avem uh, reuniune de comisie. Trebuie să avem un calendar, uh, să putem face rezervări de avion și așa mai departe. Trebuie să facem asta. Uh, bun, când se reunesc uh, coordonatorii, ei pot să decide asta pe termen scurt, dar ședințele comisiei uh, trebuie planificate pe termen lung, pe toată perioada de 9 luni. Și cel mai bine ar fi să fie mai multe decât mai puține, pentru că întotdeauna e mai ușor să anulezi o reuniune decât să planifici una pe termen scurt. Merci, Madame Ça sera l'objet principal de notre première réunion de... Mulțumesc. Va fi uh, obiectul primei noastre reuniuni a coordonatorilor. Știți că vom, va trebui să organizăm vizite, întâlniri, delegații și va trebui ca planul să fie foarte clar, deci calendarul să fie foarte clar, astfel încât imediat după reuniunea coordonatorilor toată lumea să aibă calendarul. Este angajamentul uh, președintelui, dar nu este ca și când aș avea de ales oricum. Doamna Aguilera. Cum ya l dicho Maria Noice, Eh, da, e important eh, calendarul pentru că nu vrem să se suprapună cu alte comisii și să trebuiască să lipsim. Eh, cred că următoarea reuniune a coordonatorilor o veți stabili dumneavoastră. <clears throat> Nu vrem să treacă neobservat acest lucru, pentru că tot discutăm despre vicepreședinți. Mă bucur că mm, se respectă egalitatea de gen în această, la acest prezidiu, în acest birou. Sunt două doamne și doi domni. Nu e așa de normal să se întâmple acest lucru în Parlamentul European, deci felicitări tuturor celor patru persoane și mă bucur că avem un birou paritar. Să vedem dacă acest exemplu prinde. Mulțumesc. Es... Pardon, alors micro, donc est-ce qu'il y a d'autres prises de parole à ce stade-là donc... Mai dorește cineva să intervină? Iată că nu. Mulțumesc uh, pentru această primă ședință. Îi voi ruga pe coordonator să rămână în sală pentru că vom uh, continua imediat cu coordonatorii. Mulțumesc și uh, ne vedem foarte curând pentru uh, ceva muncă reală.